Meine sehr verehrten Doamnelor și domnilor, dați-mi voie în primul rând să vă spun bună dimineața. Avem un număr suficient de membri în sală pentru a începe cu reuniunea noastră. Dați-mi voie să urez uh, bun venit în stânga mea uh, domnului uh, ministru de justiție Bernatonis și domnului ministru Birutis, ministrul culturii din partea președinției lituaniene, um, ministru care se ocupă de proprietatea intelectuală și care este foarte, un element foarte important pentru noi. Ne vor prezenta prioritățile președinției și apoi um, vom avea ocazia să discutăm. Eu propun să începem cu domnul Bernatonis. Domnule ministru al justiției, aveți cuvântul, vă rog. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvą. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a prezenta prioritățile președinției lituaniene. Parlamentul European reprezintă interesele a 500 de milioane de cetățeni, iar președinția înțelege foarte bine rolul pe care îl aveți în procesul de luare a deciziilor la nivelul UE. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru ajutorul pe care l-a acordat în pregătirea președinției și în special pentru unirea pe care am avut-o în martie cu domnul Lene. Sperăm să continuăm această cooperare constructivă și eficientă în cadrul președinției noastre. Este pentru prima oară când Lituania asigură președinția Consiliului și aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru noi, însă în același timp reprezintă o oportunitate excelentă pentru a prezenta Lituania Europei. Avem trei obiective principale în cadrul președinției noastre o Europă credibilă, în creștere și deschisă. În următoarele șase luni vom acorda o atenție deosebită negocierilor constructive cu celelalte instituții și statelor membre din Consiliu pentru a ajunge la cele mai bune rezultate pentru cetățenii europeni. Lituania dorește să asigure un proces legislativ uh, bun, eficient, fiind un mediator uh, cinstit și imparțial, incluzând toți partenerii interesați. Profitând de această ocazie, aș vrea să mulțumesc și colegilor irlandezi care au deținut președinția înaintea noastră pentru munca lor excelentă și pentru rezultatele deosebite. În cadrul președinției ne vom centra pe măsurile necesare pentru restabilirea încrederii în economia europeană, promovarea creșterii și a ocupării, construirea pieței comune, stabilitatea financiară și întărirea Uniunii Economice și Monetare. Vom încerca să îmbunătățim relația între Uniunea Europeană și țările terțe, o specială atenție vom acorda parteneriatului estic și vom uh, menține cooperarea cu aceste țări. Pentru a face progrese uh, în cadrul inițiativelor prezentate de Comisie, vom face eforturi pentru protejarea drepturilor fundamentale, pentru întărirea creșterii economice și protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Una dintre principalele sarcini ale noastre va fi încheierea lucrărilor la noul CFM. Sperăm să avem o cooperare foarte bună cu Parlamentul European și în special cu raportorul domnul Berlinger. În cadrul președinției noastre vom continua procesul de implementare a programului de la Stockholm ținând cont de faptul că acesta se centrează în special pe interesele și nevoile cetățenilor europeni și ținând cont de faptul că anul 2013 este anul european al cetățenilor, vom face eforturi deosebite pentru a proteja drepturile cetățeanului, asigurarea egalității de drepturi și oportunități și pentru a lupta împotriva discriminării. Vom uh, promova lucrările pentru ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. În cadrul acestui an al cetățenilor europeni vom organiza și un eveniment de încheiere a acestui an la sfârșitul uh, anului în decembrie la Vilnius. Scopul este acela de a vedea care au fost obiectivele atinse și de a prevedea liniile uh, pentru viitor. Programul de la Stockholm va expira în anul 2014. Iată de ce, la întâlnirea informală a ministrilor JAI 18-19 mm, ale lunii acesteia la Vilnius, președinția va promova dezbaterea în legătură cu perspectivele în domeniul JAI. Sperăm că aceasta să aducă o contribuție deosebită pentru determinarea orientărilor viitoare în acest domeniu. Pentru a atinge obiectivul nostru, o creștere deosebită în Europa, vom acorda atenție măsurilor legislative care ar putea încuraja promovarea creșterii economice. Dreptul european comun al vânzărilor este de asemenea în centrul atenției noastre. Obiectivul propunerii este acela de a îmbunătăți funcționarea pieții interne, creând condițiile necesare pentru tranzacțiile transfrontaliere. Propunerea este inovatoare și complexă. De aceea este nevoie de o dezbatere detaliată. Ținând cont de acest lucru, președinția va face toate cele necesare pentru ca dezbaterile pe marginea acestui instrument să fie intense și pentru a face un maxim de progrese în analizarea acestei propuneri. Așteptăm de asemenea și o dezbatere politică între miniștri la nivelul Consiliului. Comisiile competente de la Parlamentul European vor adopta un raport în această chestiune, așa că uh, vom avea un nou feedback și din partea Parlamentului pentru dezbaterile președinției. O altă inițiativă care contribuie la promovarea creșterii economice este propunerea în ceea ce privește Ordinul European de Prezervare a Conturilor. Este vorba de o propunere alternativă la nivel european pentru ajutorarea creditorilor să-și recapete banii și asigurarea protecției drepturilor debitorilor. Comisia Jurii a avut deja un vot pe această temă în luna mai. De asemenea, Consiliul și Comisia au dezbătut această chestiune. Obiectivul este acela de a găsi un echilibru între interesele creditorilor și ale debitorilor și considerăm că acesta reprezintă un punct de plecare bun pentru a ajunge la un acord. Vom continua dezbaterile intense pe marginea propunerii în ceea ce privește Ordinul European de Prezervare a Conturilor și vom încerca să ajungem la un consens în cadrul Consiliului. În același timp, rămânem în continuare deschiși pentru o cooperare cu Parlamentul European și, în special, cu raportorul domnul Baldasare. Vom continua dezbaterea și în legătură cu regulamentul uh, pe, baza, pe marginea insolfabilității și vom face progrese în acest domeniu. Suntem convinși că amendamentele propuse vor crește eficiența procedurilor de insolfabilitate la nivel transfrontalier și vor permite debitorilor să își rezolve dificultățile financiare temporare mult mai eficient. Este important să vedem cum se poate extinde domeniul de aplicare al regulamentului, regulile jurisdicționale care să evite turismul în caz de faliment, cooperarea între părți în procedurile de insolvabilitate în cadrul companiilor aceluiași grup și stabilirea unei interconectivități între registrele de insolvabilitate. Președinția va continua negocierile și în ceea ce privește abolirea legislațiilor și a altor formalități, raportorul fiind domnul Rapcai. Scopul nostru este acela de a reduce povara pentru cetățeni și companii și de a elimina toate formalitățile existente. În primul rând, abolirea um, obligației de a avea apostila pentru documentele oficiale din alte state membre. Propunerea de reformare a mărcii comunitare a fost deja prezentată pentru modernizarea sistemului comunitar și național a sistemului de mărci înregistrate. Președinția va încerca să facă cât mai multe progrese în cadrul directivei și a regulamentului, doamna Wikström fiind raportoare, dar rezultatul negocierilor va depinde, bineînțeles, de poziția statelor membre, care deocamdată este abia într-o fază incipientă. Pachetul referitor la protecția datelor este unul foarte important și complex, aceasta pentru a ajunge la un echilibru între drepturile individuale și creșterea economice. Lituania va continua munca făcută de colegii irlandezi și vom încerca să facem cât mai multe progrese. Considerăm că propunerea de directivă pentru echilibrul de gen este de asemenea foarte importantă. Raportoare este doamna Regner și am inclus această directivă ca un punct important în cadrul agendei președinției noastre. Deși încă de la începutul dezbaterilor la Consiliu statele membre au avut poziții diferite, este important de notat faptul că există un consens larg în Europa în legătură cu nevoia de a îmbunătăți echilibrul între femei și bărbați. Este vorba de un punct de plecare foarte bun pentru a ajunge la un compromis. Președinția consideră că este misiunea sa pentru a ajunge la o abordare comună în cadrul Consiliului și considerăm că avem șanse reale pentru a atinge acest obiectiv. Un sistem de audit puternic este de asemenea important pentru restabilirea încrederii în piețe. Președinția consideră că reforma sistemului de audit va crește competitivitatea pe piața europeană, va restabili încrederea în piețe și va îmbunătăți transparența și responsabilitatea pentru firmele care trebuie să facă auditurile. Iată de ce acordăm o prioritate deosebită dosarului referitor la audit pentru a termina negocierile cu Parlamentul după ce vom avea o abordare comună la nivelul Consiliului. Sperăm să avem o cooperare fructoasă și cu raportorul la acest dosar, domnul Karim. Este esențial să spunem că, în ciuda provocărilor actuale, Europa rămâne deschisă. Una dintre prioritățile orizontale ale președinției noastre este întărirea și dezvoltarea relațiilor cu țările din parteneriatul estic. Dorim să avem o strategie clară de dezvoltare a relațiilor cu partenerii din Est, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, și să creăm condițiile necesare pentru accelerarea procesului de integrare politică și economică a acestor țări parteneri. Prima întâlnire formală între ministrii JAI ai Uniunii Europene și țările din parteneriatul estic va avea loc în octombrie la Luxemburg în același timp cu Consiliul JAI. Sperăm ca rezultatele acestei întâlniri să contribuie la er, organizarea celui de-al treilea summit al parteneriatului estic, care va avea loc în luna noiembrie în Lituania. Vom continua lucrările și în ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare. Este vorba aici de dezbaterea și negocierea legislativă pentru a implementa perspectiva financiară a Uniunii Europene. Sperăm că a așa numitele principii ghid care au fost adoptate, aceste principii tehnice, care prevăd cazurile în care actele delegate Este o problemă cu interpretarea. Tu documente paskatins institut. Acordul asupra principiilor esențiale care a fost enunțat în acest document va incita instituțiile pentru apropiere a pozițiilor în cadrul negocierilor pentru actele legislative în perspectiva financiară și alte proiecte legislative. Doamnelor și domnilor, v-am prezentat principalele priorități ale președinției lituaniene în domeniul justiției. Ciclul legislativ se apropie de sfârșit și trebuie să avem o poziție comună pentru a promova interesele comune și pentru a încheia procedurile de negociere ale principalelor proiecte legislative. Sperăm ca prin cooperarea cu statele membre, cu ajutorul Parlamentului European și a celorlalte instituții europene, să atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit. Sperăm de asemenea că această președinție să fie o experiență pozitivă pentru Lituania, un moment care să rămână marcat în istoria noastră și în uh, memoria poporului nostru. Aș vrea în încheiere să spun că așteptăm cu nerăbdare vizita de la Vilnius a Comisiei Jurii săptămâna viitoare și sperăm să vedem și reprezentanții ai acestei comisii la întâlnirea informară a ministrilor JAI. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Bernatonis. Aș propune să-i dau cuvântul acum domnului ministru Birutis și apoi să avem întrebările. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, dragi prieteni. Mă bucur să pot fi din nou în Parlamentul European am petrecut uh, cinci ani uh, în Parlamentul European și mă bucur să îmi regăsesc prietenii. Voi încerca, pe scurt, să vă prezint programul nostru în ceea ce privește uh, drepturile de copyright, de proprietate intelectuală. Știm că astăzi trebuie să votați pe acest uh, subiect, însă Până atunci voi continua în lituaniană, pentru că este o bună oportunitate de a ne um, arăta um, bogăția patrimoniului și a limbii noastre, care este una dintre cele mai apropiate de sanscrită. Norėčiau padėkoti už suteiktą. Vă mulțumesc uh, Microfonul pentru orator, vă rugăm. Ok, Thank you. Norėčiau padėkoti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta comisiei dumneavoastră programul președinției lituaniene și acțiunile principale în domeniul drepturilor de autor. Noi recunoaștem rolul deosebit al Parlamentului European în procesul de luare de decizii, pentru că Parlamentul reprezintă peste 500 de milioane de cetățeni europeni. Cu ocazia președinției noastre, vom face eforturi pentru ca cooperarea cu Parlamentul European să fie eficientă și utilă de ambele părți. Înainte de a începe lucrările, ar trebui să mulțumim colegilor irlandezi pentru progresele care s-au înregistrat în cadrul președinției lor pe o serie de teme importante în agenda europeană. Una dintre aceste chestiuni importante este propunerea de directivă pentru gestiunea colectivă a drepturilor de autor și acordarea de licențe pentru drepturile referitoare la operele muzicale pentru utilizarea online. Astăzi veți vota raportul pe această temă. Este vorba de raportul doamnei Galo. Acest raport este foarte important și abia aștept să începem uh, lucrările în comun la acest dosar. Am uh, fi putut obține adoptarea mandatului la Consiliu și sper să susțineți propunerea de începere a negocierilor cu Consiliu și să lucrăm împreună în mod constructiv. Susținem inițiativele pentru dezvoltarea pieței comune a conținuturilor culturale online și să ajungem la o armonizare a activităților pentru susținerea drepturilor de autor și a drepturilor de utilizare. Dorim să încheiem și piața unică digitală și în urma adoptării directivei se va face un pas important înainte pentru a asigura cele mai bune condiții pentru acordarea de licențe pe piața comună. E clar însă că trebuie să mergem mai departe în aceeași direcție pentru ca gestiunea drepturilor de autor să țină cont de provocările și posibilitățile acestei noi epoși digitale. Propunerea actuală este una echilibrată și ea trebuie să fie utilă atât pentru companii, pentru autori, pentru titularii de drept și pentru utilizatori. Dezbaterile politice pe această temă au fost deja organizate la nivelul Consiliului și considerăm că și Comisia Europeană va ține cont de ele și va lucra în mod activ pentru a putea prezenta proiectul legislativ cât mai repede cu putință. Eu aș vrea să știu și care este părerea dumneavoastră în această privință. Recunoașterea dreptului internațional pentru protecția drepturilor de autor ne va face să ne centrăm și pe drepturile de autor în cadrul Organizației Mondiale de Protejare a Proprietății Intelectuale. Pe 28 iunie, cu ocazia conferinței diplomatice care va avea loc la Marrakech, se va adopta un tratat internațional pentru a facilita accesul la aceste opere pentru persoane care au probleme cu vederea sau care nu pot să citească textele printate. Aceasta îi va face ca aceste categorii să participe în mod activ la viața societății și va ține cont și nevoile de formare, de educație și cercetare pentru aceste persoane. Președinția lituaniană va promova procesul de ratificare între statele membre a tratatului de la Marrakesh pentru ca acest tratat să intre în vigoare în mod armonios. Este important să discutăm și chestiunile de difuzare a conținuturilor culturale online. Vom dezbate recomandările domnului Vitorino care este membru al Comisiei și mă refer aici la taxa pentru copiile private sau redevențele pentru copiile private. Pentru a face față provocărilor digitale, trebuie să ținem cont de interesele autorilor și ale utilizatorilor. Globalizarea drepturilor de autor ar trebui să permită utilizarea tuturor posibilităților tehnologice pentru utilizatori. Acestea fiind spuse, ar trebui să asigurăm și dreptul creatorilor, al autorilor, de a primi o remunerație justă. Aceasta ar putea duce la dezvoltarea industriilor creative. Sper ca săptămâna viitoare, domnule președinte, doamnelor și domnilor, să veniți la Vilnius, vă vom primi acolo cu brațele deschise și vom discuta despre aceste chestiuni referitoare la drepturile de autor. În încheiere aș vrea să vă atrag atenția asupra programului cultural al președinției noastre. Vom încerca să vă prezentăm artiștii lituanieni cei mai talentați și să vă arătăm rolul culturii europene în Lituania. Domnilor și domnilor parlamentari, sper să aveți ocazia să vedeți uh, artiștii noștri lituanieni, atât la Bruxelles, cât și la Strasburg, la Ghent și în alte orașe europene și acasă la dumneavoastră în capitalele statelor membre. Sper să avem o cooperare fructuoasă și eficientă. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumim, domnule ministru Birutis. Este o bucurie să vă avem din nou alături de noi uh, ca fost coleg, dar acum într-o nouă, într nouă funcție. Întotdeauna Ehm, ne bucură acest lucru pentru că acest lucru ușurează ehm, comunicarea. Știți, cunoașteți Parlamentul, știți cât de complicate sunt lucrurile aici, cu toate că în Consiliu lucrurile sunt chiar și mai complicate decât la noi. Aș dori să dau cuvântul colegilor acum. Colegul Sviefka acum. Vă rog, aveți cuvântul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Witam serdecznie panów ministrów. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă urez bun venit, domnilor miniștri, și vă mulțumesc pentru ocazia de a ne reuni astăzi. Este o bună pregătire a discuțiilor uh, de la Vilnius de săptămâna viitoare. Există un uh, program uh, foarte cuprinzător al reuniunii noastre. Toate punctele Uh, foarte importante uh, din uh, următoarele șase luni sunt menționate aici. Mă bucur că domnul Birutis, fostul nostru coleg, vede un domeniu atât de important în drepturile de proprietate intelectuală. Este ceva foarte important în Uniunea Europeană și nu se referă numai la piața unică, ci la problemele care au început cu acta și a continuat cu anumite tendințe care sunt vizibile până în ziua de azi. Practic, uneori se pune chiar sub semnul întrebării uh, ideea de uh, copyright. Deci trebuie să ne gândim ce poate fi permis pe internet și să definim domeniile în care legif- legislația europeană ar put- sau legiferarea europeană ar putea interveni. Mă bucură faptul că doriți să discutați aceste subiecte și sunt convins că vom uh, avea progrese în aceste discuții. Domnului Bernatonis doresc să-i mulțumesc pentru ocazia pe care am avut-o și mai devreme de a discuta, de a ne întâlni și de a discuta despre prioritățile cooperării noastre. Mă bucură de asemenea că ați definit atât de bine accentele muncii noastre. Aș avea o întrebare, pentru că nu v-ați referit la acest subiect. vă veți uh, preocupa și de directiva care se referă la combaterea fraudei în sensul uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene. Eu sunt raportor pe acest subiect și cel mai important lucru în acest sens uh, și pentru această directivă este definiția funcționarului. De aceea aș dori să vă întreb care este poziția noastră pe acest subiect. Mulțumim, domnul Masip. Si, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să urez președinției lituaniene numai bine pentru acest semestru european. Prietenul meu, domnul Siesca, a vorbit despre problema drepturilor de autor și știți că această temă este foarte complexă pentru că e vorba aici nu doar de protecția pieții interne, așa cum spunea domnul Ziesca, ci și uh, susținerea autorilor și a creatorilor europeni la nivel global, la nivel mondial. Este o chestiune complexă și, în plus, transversală. Domnul Ziesca a votat împotriva ACTA, este din Partidul Popular, iar eu, care sunt din Partidul Socialist, am, vor, am votat pentru ACTA. Deci, vă spuneam, situația este uh, Uh, dificilă în ceea ce privește poziția Parlamentului. Așa că avem nevoie de un lider, avem nevoie de cineva care să ne îndrumeze și eu cred că experiența culturală a cuiva care a fost membru aici la Parlament și acum se află la nivelul președinției ne poate ajuta pentru ca Europa să depășească acest, acest impas. Vă doresc, deci, uh, succes în continuare și m-am gândit uh, foarte bine la cuvintele dumneavoastră în legătură cu limba lituaniană și asemănarea cu sanscrita. E vorba de o limbă care a fost uh, uh, reprimată foarte mult timp de către sovietici, așa că aș vrea să vă spun, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al justiției, aș vrea să vă întreb care este relația um, pe care o aveți acum cu minoria minoritatea rusă din țara dumneavoastră, din Lituania. Mulțumim, domnul Berlinguer. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu celor care v-au urat uh, bun venit amândurora dintre dumneavoastră. Aș dori să vă urez așadar bun venit, domnilor miniștri. Și aș dori de asemenea să salut ceea ce ați spus, subliniind uh, faptul că este atât de important că Lituania preia pentru prima dată președinția. Cred că Programul este unul uh, impresionant. Uh, ați stabilit standarde înalte, aveți o serie întreagă de dosare cu care trebuie să, să jonglați. Multe dintre ele sunt uh, deja pe, pe calea cea bună, nu trebuie să le luați de la început. Însă, pe de altă parte, aveți o sarcină foarte importantă și anume să obțineți progrese asupra acestor dosare în cursul um, președinției lituaniene. Aș dori să vă atrag atenția la responsabilitățile președinției uh, lituaniene și aș dori să mă refer la câteva aspecte. Nu mă voi referi la dosarele individuale Îmi place faptul că ați uh, subliniat faptul că uh, legislația poate să joace un rol inovativ în procesul de integrare uh, europeană, că poate contribui la unitate și mai ales la creștere, pentru că de asta avem nevoie la ora actuală. Cred că din ce în ce mai mult ne dăm seama că dacă justiția europeană funcționează, atunci procesul de integrare funcționează, iar acest lucru va duce la creștere în Uniunea Europeană. În trecut um, am separat mental justiția și economia, considerându-le două lucruri uh, cât se poate de diferite și le-am consider am considerat justiția și guvernarea ca fiind separate de dezvoltare. Însă, pe de altă parte, în sectorul justit, prin intermediul sectorului justiției se poate garanta mobilitatea în Uniunea Europeană, ceea ce este un motor pentru creștere. Cetățenii europeni trebuie să știe că se pot bucura de, de drepturile lor peste tot în Europa. Mobilitatea este ceva vital. Accesul la justiție este un element foarte important. Asta face ca oamenii să se simtă cetățeni europeni, pentru că de fapt asta ar trebui să simțim. Ar trebui să simțim că suntem cetățeni europeni, că facem parte din Europa și asta nu se întâmplă întotdeauna. Unul dintre aspectele negative este diferența dintre sistemele juridice ale Uniunii Europene. Nu că am vrea să facem totul la fel, ar fi plictisitor, dar vrem ca oamenii să poată trăi mai ușor în țări diferite. Ați menționat însă un punct care ar putea părea secunda, secundar. Și anume, uh, copile, copile juridice ale documentelor. Este ceva foarte important pentru cetățeni. Apoi, mărcile. Pare un aspect uh, minor, dar de fapt nu este. Și apoi, uh, dreptul comun de vânzări european și întreaga idee a unui instrument opțional. Este interesant faptul că domnul ministru a spus că vă interesează această uh, propunere. Avem dificultăți uh, cu ea și cu atingerea unui consens pe acest subiect. Încă câteva subiecte. Unul are de-a face cu programul de la Stockholm. Astăzi vom discuta cu celelalte comisii parlamentare implicate în acest domeniu referitor la cum am putea să acordăm un imbold programului de la Stockholm. Pentru că dacă nu, acesta s-ar putea să fie practic o formă fără fond. Domnul ministru al culturii vorbea despre educație și cultură. Avem spațiul de cercetare european, dar nu avem cercetare europeană avem spațiul european de uh, educație și formare, dar nu avem universități europene. Eu sunt profesor la o universitate italiană, dar pentru a merge în Regatul Unit uh, sau în Franța la o universitate aș avea nevoie de un pașaport special. Nu suntem uniți în ceea ce privește cultura. Deci trebuie să accelerăm acest tip de proces. Același lucru este valabil pentru spațiul uh, libertății, securității și justiției Vom discuta programul de la Stockholm, însă trebuie să ne asigurăm că el devine ceva tangibil, că nu este doar um, ceva lipsit de, de fond. Cu ajutorul Consiliului, sper că veți putea nu numai să adoptați noi standarde, ci să implementați uh, ceea ce avem deja. Există o prăpastie între numărul de acte normative adoptate și cele care chiar funcționează pentru omul de zi cu zi. Nu vrem numai noi uh, reglementări, ci vrem să implementăm ceea ce avem. Deci și această uh, perspectivă trebuie să o avem când ne gândim la programul de la Stockholm. Apoi, copyright-ul. V-ați referit la raportul domnului Vitorino, la uh, taxe și așa mai departe. Dar cred că avem o oportunitate chiar astăzi să progresăm pe acest subiect. Această comisie în trecut a fost foarte divizată pe subiectul copyright-ului. Dacă vă uitați la listele de vot care au fost distribuite, veți vedea că majoritatea grupurilor, dacă nu toate, arată că sunt de acord cu această propunere. Cu sprijinul deputaților, inclusiv al socialiștilor și așa mai departe, vom încerca să facem progrese pe acest subiect. După cum spunea domnul Masip, dorim să avem acces pentru cetățeni, acces la cultură, dar în același timp să-i protejăm și pe autori. Mulțumim, domnule Berlinguer, domnul Karim. Chairman, thank you. Can I join with uh... Domnule președinte, aș dori să mă alătur și eu colegilor care au urat bun venit uh, domnilor miniștri, domnului Mert Bernatonis uh, și domnului Birutis în um, Parlament. Ba chiar uh, domnului Birutis să-i urăm bine ați revenit în Parlament. Un comentariu personal. Întotdeauna este Uh, foarte bucurător să vedem o țară ca a dumneavoastră preluând o poziție atât de importantă în Uniunea Europeană. Eu am venit aici în 2004 și în momentul respectiv am luat o decizie um, că voi dori să uh, fiu în Parlamentul European și nu cel național. Era vorba de două elemente esențiale. Uh, generația mea a fost um, a fost uh, afectată de două elemente esențiale, căderea zidului Berlinului și Nelson Mandela. Există trei aspecte specifice la care aș dori să mă refer, referitor la dosare pe care le discutăm acum. Unul se referă la un, doc- un dosar din uh, această comisie și anume reforma auditului. Poate că mi-a scăpat, dar nu am uh, auzit să fi fost remarcat, să fi fost menționat în uh, remarcile introductive. Este un dosar care este într-o stare critică în ceea ce privește negocierile între instituții. Și mă întrebam dacă puteți să ne oferiți unele informații referitor la uh, poziția dumneavoastră pe acest dosar. În acest moment am să mă rezum la această remarcă mai degrabă generală. Îi dau domnului ministru o secundă să se uite peste notițele sale înainte să continui. În regulă. În al doilea rând, un alt dosar la care eu lucrez se referă la o mai bună legiferare. Este dosarul uh, cu același nume. Um, în ceea ce privește modul în care acționăm de obicei, am încercat să încurajez ultimele trei președinții cu care am lucrat la acest dosar să fie foarte proactive, să aibă o abordare bazată pe reformă. Motivul pentru care fac asta este că pentru mine este foarte clar și vă rog să nu credeți că sunt un fanatic anti-european când voi spune ceea ce urmează să spun. Nu sunt, dar este clar pentru mine că cetățenii europeni doresc reformă. Nimeni nu este mulțumit cu modul în care există și funcționează Uniunea Europeană în ziua de astăzi. Noi, în calitate de Parlament, încercăm să oferim, să, să stimulăm o parte din această reformă și comisia noastră este una dintre cele relevante pentru asta. Din partea președinției se poate face cu atât mai mult, mult mai mult. Și vă rog să preluați acest uh, rol în cele șase luni pe care le aveți la dispoziție. Și aș dori, pe de altă parte, să știu care este viziunea dumneavoastră pe acest subiect, dacă considerați că puteți lucra cu noi pe acest subiect. Atât. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Karim. Colegul Gargani și apoi le vom da din nou cuvântul domnilor ministri. De profitare anch'io, dire una sola parola per dare un... Vă mulțumesc. Aș dori și eu să le urez bun venit și spor la treabă celor din președinția lituaniană. Desigur, șase luni nu sunt suficiente pentru a pune, pentru aș pune amprenta și pentru a face reforme cuprinzătoare într-o direcție sau alta. Dar um, aceste șase luni trebuie să fie văzute ca un fel de continuitate, ca o colaborare între diversele țări pentru a consolida tocmai această idee de conlucrare. Eu uh, sunt uh, de acord cu ceea ce spunea domnul uh, Berlinger. Acest uh, lucru arată că Europa poate să reprezinte un punct de referință comun și colectiv. Spun acest lucru dintr-un motiv. La fel ca și domnul Berlinger, consider că pentru a ajunge la o Europa unită din punct de vedere politic, uh, un fel de Europa a Statelor Unite, avem nevoie de o direcție culturală și juridică, avem nevoie de un drept comunitar. Nu este vorba numai de aspectele economice sau de piețe, de aspectele financiare. Observăm o inversare a tendințelor, iar și de, de multe ori este rar ca Ministrul Justiției și Ministrul Culturii să vină să facă o prezentare împreună, dar acest lucru ne arată că se schimbă puțin direcția. Chiar dacă sunteți o țară europeană destul de mică, puteți să marcați această evoluție în ceea ce privește aspectele juridice, de exemplu. Nu putem spune acuza Italia că mm, nu face progrese pe planul mm, juridic, de exemplu. Cineva întreba dacă doriți să colaborați cu Parlamentul European. Desigur, și noi putem să aducem o contribuție importantă la acest progres. Uh, ar trebui să încercăm să facem acest lucru, chiar dacă în șase luni este destul de dificil, mai ales că vine și perioada de vacanță. Aveți un timp destul de scurt la dispoziție, însă ați dat un semnal important pentru viitorul Europei. Mulțumesc că dau cuvântul domnului ministru Bernatonis, vă rog. Post parlamento Nareams už eh, tokį susidomėjimą mūsų pirmininkavimo programa, už daug įdomių klausimų ir... Vă mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, pentru că v-ați exprimat interesul pentru programul președinției noastre și pentru observațiile dumneavoastră. Nu ne mai rămâne foarte mult timp și voi încerca să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru întâlnirile dinaintea președinției lituaniene. Acestea ne-au ajutat să ne pregătim președinția, iar acum aș dori să răspund la întrebările concrete pe care mi le-ați adresat. Nu voi vorbi despre dreptul um, penal, nu am vorbit despre dreptul penal în prezentarea mea, deoarece nu m-am gândit că este un subiect care ar putea să vă intereseze pe toți. Însă și acesta face parte dintre prioritățile, din prioritățile președinției lituaniene. definiția funcționarilor cuprinde toți funcționarii care fac un anumit serviciu în cadrul instituțiilor naționale sau europene și în toate celelalte instituții. Vom continua să lucrăm pe acest subiect și vom încerca să ajungem la progrese semnificative. Acum aș dori să răspund la întrebarea domnului Masip cu privire la situația minorității ruse. Aceasta reprezintă 5% din populație, este cea de-a doua minoritate după cea poloneză, iar rusii au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni din Lituania. Rușii care locuiesc pe teritoriul Lituaniei după stabilirea, după obținerea independenței în 1990, au obținut cu toții cetățenie lituaniană. Există școli unde se învață în limba rusă în Lituania, iar această minoritate este foarte bine integrată în societatea lituaniană. Cea mai mare parte a familiilor ruse își trimit copiii la școlile lituaniene. Ministrul nu a primit niciodată plângeri și nici guvernul nu a primit plângeri din partea minorității ruse. situația nu este deloc una urâtă în ceea ce privește această minoritate. Acum aș dori să-i răspund domnului Berlinger. Sunt de acord că nu putem să separăm economia de drept. Economia nu se poate dezvolta fără dezvoltarea uh, pe plan juridic. Dreptul poate să asigure bună dezvoltare a economiei. În ceea ce privește mărcile, uh, Lituania are o părere foarte bună despre propunerile care au fost prezentate în ceea ce privește simplificarea sistemului de mărci comerciale. Acum aș dori să spun și două vorbe despre programul de la Stockholm. Vom avea o întâlnire informală la Vilnius. Acest subiect se află pe ordinea de zi și vom încerca să ne gândim la o modalitate de a înlocui programul de la Stockholm după ce acesta va expira. Va fi o discuție foarte interesantă între statele membre, iar aceasta cu siguranță va fi de interes și pentru Parlamentul European. Acum aș dori să-i răspund și domnului Karim. În prezentarea mea am vorbit despre importanța și prioritatea auditului. Am spus că vom încerca să fim foarte productivi și să cooperăm cu dumneavoastră în calitate de raportori. Reformele reprezintă un aspect foarte important. Irlanda, Lituania și Grecia continuă să își mențină reformele și vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință. Bono, uh, gar, uh, gargani clausimo, taip pat noriu. Acum aș dori să răspund și întrebării domnului Gargani. Aș dori să subliniez faptul că noi susținem toate aspectele economice, aspectele legate de programul de la Stockholm. Iată, vă sunt foarte recunoscător pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Din păcate, nu avem suficient timp la dispoziție pentru a vă prezenta programul nostru în detaliu, însă sunt foarte sigur că acesta va fi din ce în ce mai clar pe măsură ce va trece timpul. Uh, noi um, apreciem foarte mult co- cooperarea cu Parlamentul European. Um, vor depinde de noi rezultatele. Vă mulțumesc. Domnul ministru Birutis, acum vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele bune pe care ni le-ați adresat, pentru susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru susținerea programului președinției dumneavoastră, iar acum voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră. Întrebările pe care ni le-ați adresat sunt foarte interesante și acestea arată interesul dumneavoastră cu privire la drepturile de autor. Domnule Zviesca, Dumneavoastră a spus prima întrebare, domnul Berlinger a pus a doua întrebare, dar și domnul Masip a pus întrebări cu privire la drepturile de autor și acta. După cum bine știți, acest acord are un progres destul de lent. Uh, Așa cum am spus și eu în remarcele introductive, va trebui să facem eforturi foarte mari pentru ca acesta să avanseze. Astăzi veți vota cu privire la o propunere de directivă. Va fi, deci, un prim pas în domeniul drepturilor de autor. va trebui să coordonăm foarte bine protejarea drepturilor de autor pe piața internă. Discuțiile vor trebui să continue pe aceste subiecte. Spațiul digital are acum o importanță foarte mare pentru noi. După cum bine știți, tehnologiile de mare viteză, tot ceea ce se întâmplă în spațiul virtual, se schimbă în fiecare zi. Aceste evoluții duc deci la apariția de noi probleme în domeniul drepturilor de autor. Astăzi putem să vedem pe internet toate creațiile, toate operele pe care, pe care dorim să le vedem. Însă există drepturi de autor asupra acestora. Anumite țări membre au hotărât să impună anumite constrângeri. Există în continuare câteva întrebări la care nu am răspuns. Aș dori să-l completez pe colegul meu, domnul Bernatonis, în ceea ce privește minoritatea rusă. Vreau să vă spun că toate minoritățile, oricare ar fi acestea și care trăiesc în Lituania, au un spațiu cultural foarte vast în care se pot exprima. Ministrul, ministerul nostru are sarcina de a proteja drepturile minorităților. Dispunem de numeroase cercuri și asociații culturale ale acestora. Principalele minorități au chiar propriile emisiuni la televiziune și la radio, propriul jurnal de știri. Nu există, deci, în Lituania probleme legate de minoritățile naționale. Nu am primit plângeri din partea acestora. Noi uh, cooperăm foarte bine cu țările ale căror minorități locuiesc în Lituania, cu Rusia și în special cu Polonia. Încercăm, deci, să dezvoltăm relații culturale care să le permită acestor minorități să rămână în contact cu țările de unde provin. În cadrul parteneriatului estic vorbim de asemenea de o diplomație culturală, care, după părerea mea, este foarte importantă. Cam atât am de spus pentru răspunderea întrebările dumneavoastră de astăzi. Dacă doriți să aflați mai multe detalii în legătură cu președinția noastră, putem să vorbim la Vilnius sau cu alte ocazii. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, celor doi ministri. Cred că, într-adevăr, uh, președinția dumneavoastră este foarte importantă. Este, prima, este ultima uh, președinție completă în această legislatură și trebuie să vă spun că ceea ce nu vom încheia ca și conținut uh, înainte de vacanța de Crăciun nu prea mai are șanse să fie adoptat înainte de următorul mandat. Deci vă urez foarte mult uh, succes, uh, domnilor miniștri, în următoarele șase luni și vă asigurăm că Parlamentul vă va susține. Există o serie de puncte. Astăzi vom vota raportul Galo. Avem deja poziția noastră referitoare la audit. În septembrie vom uh, vota despre Sezar, lucrăm la dreptul insol, uh, insolvenței, dar și responsabilitatea corporat, uh, corporatistă a întreprinderilor. Deci sunt subiecte din care noi suntem pregătiți să începem negocierile în momentul în care Consiliul va fi ajuns la poziția sa. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și Așteptăm cu nerăbdare bună cooperare cu dumneavoastră. Întrerupem acum pentru un minut și apoi vom trece la vot. Doamnelor și domnilor, putem începe cu votul. În ultimul minut s-a modificat ceva pe listele de vot, deci vă rog, în ceea ce privește voturile pe părți, cei care au depus solicitările să fie atenți și să-mi amintească ce au cerut pentru că am câteva notițe pe lista de vot, dar uh, nu sunt uh, cât se poate de fiabile. Deci vă rog foarte mult, dacă cumva uit ceva, să mi-atrageți atenția. Apoi, colegul Gargani ne-a solicitat, pentru că trebuie să plece, să votăm, mai devre, uh, să votăm înainte raportul meu referitor la imunități și apoi să votăm lungul raport Galop. Uh, doamna Wikström, ați solicitat cuvântul, vă rog. Da, o solicitare simplă referitoare la raportul Galo. Aș dori ca amendamentul 370 să fie votat, am căzut de acord cu raportorii. De asemenea, aș dori să îmi retrag amendamentul 392. Da, exact asta s-a trecut uh, pe lista mea în ultimul minut. Doamna Galo. Uh, oui, effectivement, je suis... Da, sunt și eu de acord cu cererea doamnei Wikstrom și, prin urmare, votăm amendamentul 370 și pentru aceasta îmi voi uh, retrage amendamentul 70. Aș profita de faptul că acum sunt la microfon pentru a mulțumi în special secretariatului, pentru că am lucrat foarte mult cu toții și aș vrea să le mulțumesc în mod special pentru tot ce au făcut. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele Comisiei doresc și eu să mulțumesc secretariatului. Doamna Castex. Da, aș vrea să vă spun că într-adevăr am lucrat foarte mult, totuși spun că îmi pare rău că am avut amendamentele de compromis, uh, ultimele amendamente de compromis abia ieri după masă, așa că am fost uh, obligați să vă trimitem o listă de vot cu voturi pe părți în ultima clipă, însă acest lucru s-a întâmplat și am lucrat la aceste voturi uh, ieri seară foarte târziu. Acum, la amendamentul de compromis 15 am găsit o nouă formulare care este adăugată pe lista dumneavoastră de vot și dacă acest amendament de compromis se adoptă, atunci va trebui să ținem cont de aceasta și la amendamentele de compromis 25 și 57 pentru că acestea să fie coerente cu amendamentul pe care îl adoptăm și să nu avem contradicții. Mulțumesc. Dacă uit de asta la vot, vă rog să-mi amintiți. Facem, uh, votăm întâi uh, punctul 19 de pe ordinea de zi, modificarea articolului 7 din regulamentul de procedură al Parlamentului privind ridicarea și apărarea imunității uh, parlamentare. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Avem nevoie... Nu mai trebuie să votăm 23, deci trecem direct la compromisul 3. Avem un nou text asupra căruia am căzut de acord ieri și pe care vi-l voi citi. Comisia va elabora principii pentru aplicarea um, articolului 7. Bun. Cu acest amendament oral este supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la viz în totalitatea sa. Am să vă rog să votați electronic. S-a deschis votul. Nouăsprezece voturi, dintre care 19 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, se adoptă. Mulțumesc! Am încheiat acest uh, punct. Trecem la raportul doamnei Galo. Domnule Gargani, vă rog. Felicită raportorului. Mulțumesc, domnule Gargani. Iată, a fost un succes. Dar trecem acum la raportul Galo, unul mult mai complicat. Doamnă Galo, mai doriți să spuneți ceva sau putem începe? În regulă. Trecem la amendamentul 205 al domnului Engström. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la cult 35. Cult 35. Pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 207. Nu, s-a rezolvat. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. 216. Pentru, împotrivă, se respinge. Urmează acum compromisul 2. Îmi cer scuze, la mine culorile uh, sunt date peste cap. Deci, amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum compromisul 4. Pentru? Împotrivă? se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Continuăm acum cu INTA 16. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 41 acum. Pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 27 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 42 este rezolvat pentru că era identic. Amendamentul 28 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 29 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează acum 238 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 a fost retras. 239 Wikström pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Verificăm 239 electronic. S-a deschis votul. 22, wir wachsen, 22. 22, iată, creștem. Trebuie să fi fost uh, diferența de timp. Se adoptă. 240 Wikström pentru, împotrivă, se respinge. Cult 47 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează acum amendamentul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 244 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 50 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 29 pentru, împotrivă, se respinge. 34 pentru, împotrivă,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 Trebuie să verificăm electronic. Suntem cu toții de acord asupra ceea ce votăm? Doamna Castex a spus până la in the middle. Nu, doar cuvintele in the middle. Ok, să fie clar, votăm întregul aliniat, dar nu uh, formularea in the middle. Deci întregul compromis așa cum există, fără aceste două cuvinte. Votul este asupra compromisului fără cele două cuvinte menționate de către doamna Castex. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum, cu cele două cuvinte, in the middle, cine este pentru? Să, ri uh, să ridice mâna pentru. Împotrivă. In the middle a fost respins. Tocmai asta mi s-a spus. no, it's... That the, the first part was good and the second part was good, but they have to repeat once again. The second is. Okay. Also ich werde einfach darum gebeten, in sunt rugat să votăm pentru a doua oară, a doua parte, pentru că a existat o confuzie. Cele două cuvinte, dacă sunt incluse sau nu, despre asta este vorba. În textul compromisului sunt prevăzute, deci cine votează împotrivă șterge aceste elemente, ca să fie clar, ele nu vor mai fi în text. Deci, încă o dată votăm a doua parte aceste uh, cuvinte. Cine este împotriva acestor cuvinte să voteze împotrivă. În regulă? Repetăm. Deci cine este, aceștia au fost cei care au fost pentru. Cine este, cine este împotrivă? A fost foarte clar că majoritatea a fost uh, a celor care sunt pentru cele două cuvinte. Am eliminat confuzia? Foarte clar atunci. Bun, deci uh, formularea rămâne. Acesta este rezultatul votului. Trecem la amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Cult 61. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la 268 Engström. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 269 Castex pentru. Ba da, trebuie să-l votăm. Ba da. 269 Castex pentru, împotrivă, se respinge. Cult 62 pentru, împotrivă, se respinge. ITRE 27 pentru, împotrivă, se respinge. 38 a fost retras. 270 pentru, împotrivă, se adoptă. 271 e rezolvat. 272 e rezolvat. IMCO 37 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 38 pentru, împotrivă, se respinge. 39 a fost retras. IMCO 39 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 63. Cult 63 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 278. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 279 e rezolvat. ITRE 29 și IMCO 41 au fost și ele rezolvate. Votăm acum 281 al domnului Stoianov. Pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 283, Zviefca și alții, cine este pentru, împotrivă. Încă o dată, 283 pentru. 285 a fost respins. Deci ă, trebuie să votăm 282, mă scuzați. 282 și INTA 21 pentru, împotrivă, se respinge. Acum urmează 283, Zviefca pentru, împotrivă, se respinge. Cul 65 trebuie să votăm pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 287. Sayer pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 42 pentru, împotrivă, se respinge. 288 Wikström pentru, împotrivă, se adoptă. 66 devine caduc, 43 și el. 289 este următorul amendament pe care îl votăm. 289 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 290 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la cult 67. Pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 291. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 292. Pentru, împotrivă, se respinge. Acum un vot în bloc, care se referă la tot până la amendamentul 49. Putem să votăm în, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 19, care este pe pagina 15. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează 324 pentru, împotrivă, se respinge. Urmează acum compromisul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează 331 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 335 țicău pentru, împotrivă, se respinge. 336 pentru, împotrivă, se respinge. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 344 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se respinge. 351 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 354 pentru, împotrivă, se adoptă. 356 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 54 pentru, împotrivă, se respinge. 355 pentru, împotrivă, se adoptă. 357 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 365 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 60 pentru, împotrivă, se respinge. 366 pentru, împotrivă, se respinge. 367 pentru, împotrivă, se respinge. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, nu este clar. Verificăm electronic 69. Okay, So, I take me out. 21 dafür. 21 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, deci a fost foarte clar. 370, doamna Wikström, pentru, împotrivă, se adoptă. 371 nu trebuie, 70 a fost retras, cult 83 trebuie votat, mi se spune. Cult 83 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 61. Dürfen wir gar nichts hier. IMCO 61. IMCO 61. Pentru, împotrivă, se respinge. 373. Sire. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 85. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Am uitat unul, spune președintele. 374. Doamna Castex, vă rog, aveți cuvântul. Eh, monsieur Domnule președinte, avem un vot pe părți la amendamentul de compromis 24. Acest vot pe părți se referă la cuvintele and no later three months. A aș dori ca acest amendament să fie votat fără această expresie în engleză și după aceea să avem votul separat. În regulă, așa vom proceda. Dar întâi vom vota 373, pentru că se pare că l-am votat. 373 Sire, pentru, împotrivă, se respinge. Acum, cult 85 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 85 a fost acesta. Și acum, compromisul 24, cu votul pe părți al doamnei Castex. A, trebuie să-l votăm și pe acesta. Da, pentru că s-a respins cult 85. Deci 374, vă mulțumesc, Sayer, deci 374 pentru. Împotrivă. Se respinge. Îmi pare rău. Dar uh, are de-a face cu faptul că um, am unele contradicții pe lista de vot. Trecem la compromisul 24, vot pe părți, a solicitat din partea doamnei Castex. Întregul text, cu excepția and no later than three months și nu mai târziu de trei luni. Acest lucru se va vota în această parte. Deci Prima parte votăm textul fără această formulare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la aceste cinci cuvinte. Cine este pentru? Împotrivă aceste, acestor cinci cuvinte? Se adoptă. Trecem acum la compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26. Pentru. Compromisul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 392 Wikström, dar acesta a fost retras. Deci, cult 90 pentru, împotrivă, se respinge. 394 Țicău pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 395 Zalewski pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la IMCO 68 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 398 pentru, împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se adoptă 75 pentru, împotrivă, se adoptă 399 pentru. De ce nu votăm 399? Nu este prevăzut. Dar dacă îmi spuneți dumneavoastră că e caduc, așa să fie. Compromisul 27 pentru, împotrivă, se adoptă 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 29 pentru... Unde este? Spune domnul președinte. Iată, l-am găsit. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 30. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 31. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 427 pentru, împotrivă, încă o dată, vă rog. 427 pentru, împotrivă, se respinge. Avem cult 98 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 74 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul 33. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 34. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 434 Zalewski. Pentru, împotrivă, se respinge. 435 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 99 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 76 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 100 pentru, împotrivă, se respinge. 436 pentru, împotrivă, se respinge. 437 pentru, împotrivă, se respinge. 438 pentru, împotrivă, se respinge. 439 pentru, împotrivă, se adoptă 440 pentru, împotrivă, se respinge. 441 pentru, împotrivă, se respinge. 442 pentru, împotrivă, se respinge. 443 pentru, împotrivă, se respinge. 444 pentru, împotrivă, se respinge. 445 pentru, împotrivă, se adoptă. 446 pentru, împotrivă, se respinge. 447 pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 101 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 102 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 103 pentru, împotrivă, se respinge. 448 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 104 pentru, împotrivă, se respinge. 449 pentru, împotrivă, se adoptă. 466 ar trebui să fie următorul. 455 e la mine pe listă, spune președintele, următorul vot. 466, sunteți siguri? Atunci vă cred. În regulă, 466 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 79 pentru, împotrivă, se respinge. INTA 35 nu, nici asta nu e bine. Trec la 30, 39. Un moment, spune președintele. Bun, în regulă, am găsit greșeala mea. Inta 35, pentru, împotrivă, se respinge. Cult 110, pentru, împotrivă, se respinge. 467 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 111 pentru, împotrivă, se respinge. Inta 36 pentru, împotrivă, se respinge. 468 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, se adoptă. 469 pentru, împotrivă, se respinge. 470 pentru, împotrivă, se adoptă. 471 pentru, împotrivă, se respinge. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la compromisul 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum INTA 39 pentru, împotrivă, se respinge. 113 vine acum. Pentru 113 pentru, împotrivă, se respinge. 482 pentru, împotrivă, se respinge. 483 pentru, împotrivă, se respinge. 484 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, se adoptă 91 pentru, împotrivă, se adoptă 41 pentru, împotrivă, se respinge 92 pentru, împotrivă, se adoptă 93 pentru, împotrivă, se adoptă 490 pentru, împotrivă, se adoptă 491 pentru, împotrivă, se respinge 82 pentru, împotrivă, se respinge. 492 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, se respinge. I351 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 83 pentru, împotrivă, se respinge. 493 pentru, împotrivă, se se respinge 94 pentru, împotrivă, se adoptă 498 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 118 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la cult 119 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 85 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 120 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 121 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la IMCO 86 pentru, împotrivă, se respinge. ITRE 53 pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 54 pentru, împotrivă, se respinge. 501 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, se respinge. 56 pentru, împotrivă, se respinge. ITRE 57 pentru, împotrivă, se respinge. CULT 124 pentru, împotrivă, se respinge. INCO 90 pentru, împotrivă, se respinge. 96 pentru, împotrivă, se adoptă. 504 pentru, împotrivă, se respinge. 125 pentru, cult 125 pentru, împotrivă, se respinge. 505 pentru, împotrivă, se respinge. 97 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 a fost rezolvat. Inta 45 pentru, împotrivă, se respinge. INCO 92 pentru, împotrivă, se respinge. Avem un vot în bloc acum care merge până la amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Și acum mergem mai departe cu 537 cavada, pe care trebuie întâi să-l găsesc, spune domnul președinte. 137. Ah, sehr weit hinten. Erfreulich. Trecem peste multe pagini. Foarte bine. Clar, ich habe ihn gefunden. Bei mir... Bun, l-am găsit. La mine pe pagina 38. Articolul 41, aliniatul 1, amendamentul Cavada 537. Îl votăm pe acesta. 537 pentru. A găsit toată lumea amendamentul? Încă o dată. Articolul 41, aliniatul 1. A găsit toată lumea? Bun. 537 Cavada. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 44. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 121. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 122. Pentru împotrivă, se adoptă. 154, spune președintele, pentru împotrivă se respinge. Cult 1 pentru împotrivă se respinge. Inta 1 pentru împotrivă se respinge. Imco 2 pentru împotrivă se respinge. Cult 2 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 45 pentru împotrivă se se adoptă. Trecem la compromisul 46 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la cult 5 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 6 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul 3. Se adoptă IMCO 4 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 8 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 47 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează acum cult 11 pentru, împotrivă, se respinge. ITRE 3 pentru, împotrivă, se respinge. ITRE 4 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 141 Bodu pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 49 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 146, Corhola și alții, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul, um, amendamentul 7, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 53, pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează acum ITRE 7, pentru, împotrivă, se respinge. Cult 14, pentru, Doamna Lichtenberger. La mine, la mine este scris că este acoperit de compromisul 53, dar putem vota, dar din câte cred eu, este acoperit de compromis. Doamnă raportor, votăm amendamentul 9 sau nu? Cred că am uitat să, uit să votăm um, considerentul 9. Bun. Deci votăm considerentul 9, uh, la mine pe listă scrie altceva, dar raportorul îi bate pe toți. Deci votăm la amendamentul 9. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar acum urmează ITRE 7. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 14. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 54 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 8 pentru, împotrivă, se respinge. 158 Wikström pentru, împotrivă, se adoptă. 159 Cavada pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 55 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 56. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 170. Pentru, împotrivă, se adoptă. Continuăm acum cu compromisul 57. Pen, pentru, împotrivă, se adoptă. 176 Nibler pentru, împotrivă, se respinge. 177 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 14 pentru, împotrivă, se respinge. 179 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, se respinge. Cul 20 este identic. Inco 17 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 19 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 22 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 20 pentru, împotrivă, se respinge. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Cul 25 pentru, împotrivă, se respinge. 189 pentru, împotrivă, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, se respinge. 192 tocmai am votat, se respinge. Cul 27 pentru, împotrivă, se respinge. 193 pentru, împotrivă, se respinge. 194 pentru, împotrivă, se respinge. 195 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 28 pentru, împotrivă, se respinge. 196 pentru, împotrivă, se respinge se respinge. Cult 29 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 30 pentru, împotrivă, se respinge. 197 pentru, împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 62 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 64 pentru, împotrivă se adoptă. 21 pentru, împotrivă se adoptă. 22 pentru, împotrivă se adoptă. 23 pentru, împotrivă se adoptă. IMCOP 24 pentru, împotrivă se respinge. Cult 33 pentru, împotrivă se respinge. i 15. pentru, împotrivă se respinge. 539 țicău pentru, împotrivă, se respinge. 540 țicău pentru, împotrivă, se respinge. 123 cavada pentru, împotrivă, se respinge. Iar acum am votat ce era mai greu, trecem la votul final, raportul în totalitatea sa, vot electronic, s-a deschis votul.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 nu va funcționa uh, mașina de vot, dar doreați să votați pentru 22 pentru. Bun, următorul uh, vot electronic, uh, rezoluția legislativă în totalitatea ei și pe aceasta trebuie să o votăm. Ja, wir rechnen Frau Thein einfach mit dazu. Wieder 22. Din nou 22 de voturi pentru, nicio abținere și niciun vot împotriva, același rezultat ca și până acum. Acum mai trebuie să decidem dacă dorim să începem negocierile cu Consiliul. Al treilea vot, electronic, s-a deschis votul. gleiche Ergebnis, alle dafür. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Același rezultat, felicitări doamnei raportor și mult succes la negocieri. Trecem acum la temeiul juridic. Colegul Axel Foss are cuvântul pentru punctul 20. Mulțumesc. Este vorba de dacă să avem un temei juridic din uh, Euratom deci dacă să avem un temei juridic din uh, tratatul Euratom sau din uh, tratatul de funcționare al Uniunii Europene, articolul 91. Având în vedere că propunerea legislativă se referă mai degrabă la aspecte administrative, putem spune că am dorit să utilizăm numai articolul 91 și acest lucru este exact cel pe care doresc să-l propun. Mulțumesc. Are cineva alte, o altă poziție față de propunerea domnului Fos? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, cine se abține, se adoptă ca atare. Trecem la al doilea raport Axel Fos. Este vorba de ceva maritim, ceva cu pești, spune președintele. Axel Fos. Da, este vorba despre dacă regiunile ultraperiferice vor fi incluse. Ele sunt incluse în temeiul juridic inițial și nu există nicio prevedere specială pentru aceste regiuni. De aceea, propunerea de temei juridic mi se pare una corectă, deci nu articolul 349, ci 42-43. În regulă, spune președintele. Dorește cineva să intervină? Nu. Cine este pentru această propunere? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă ca atare. Felicitări domnului Fos. Trecem acum la uh, uh regula 37a uh, și anume directiva referitoare la tutun. Colegul Stoianov se ocupă, nu îl văd, dar a făcut o propunere concretă asupra căreia trebuie să votăm. Avem o listă de vot pe care o vom parcurge. Avem, în primul rând, așa numitul compromis PPE-SND. Și vă rog să-mi spuneți cine este pentru, împotrivă, se adoptă și apoi avem rap, opi, avizul, opinia raportorului, dar asta s-a rezolvat. Avizul în totalitatea sa, vot electronic, s-a deschis votul. Ja, es fehlen noch zwei, aber wir können auch schließen. Lipsesc două voturi, dar închidem votul oricum. 19 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se adoptă ca atare. Trecem acum la punctul 30 și aici avem de-a face cu un vot și anume numirea unui candidat Conform articolului 255 este vorba de uh, forul care alege ju judecătorii pentru Curtea Europeană de Justiție. Există o propunere din partea socialiștilor. Este, colegul, este propunerea uh, uh, domnului Berlinguer. Putem să, vot, să adoptăm prin uh, aclamație. Cine este pentru să ridice mâna sau să aplaude sau ce dorește. Felicitări domnului Berlinguer mai trebuie să treacă de votul uh, din plen, trebuie spus acest lucru, dar puneți de la premisa că este o chestiune formală. Bun. Din nou, la punctul 30, uh, trecem la o reformare. Uh, raportul Speroni, nu putem să-l discutăm astăzi? Nu. Secretariatul propune amânarea. Obiecții? Nu. Bun, deci se amână pentru data viitoare. Doamna Wikström, vă rog. I don't know if there is only... Mulțumesc. Nu știu dacă este o greșeală pe lista mea de vot. Uh, condițiile de intrare pentru uh, cei care vin din țările terțe, aceasta nu este a domnului Speroni, ci este a domnului Stoianov. It's an opinion. Este vorba de un aviz pentru, raportor, pentru raportul meu uh, de la LIBE. Deci poate e vorba aici doar de o greșeală pe lista de vot, dar trebuie rezolvată. Dacă este o greșeală, trebuie corectată. Oricum, trebuie... Okay. Okay, Recast, yeah, Speroni, exactly. aber das wird in Da, este reformarea, se ocupă domnul Speroni, dar se amână. Doamna Wikström, da, a fost greșeala mea. Mă uitam la... căutam raportul domnului Stoianov. Și am avut emoții. Bun, în regulă. Oricum, se amână, spune președintele, deci uh, nu e nicio pagubă. Acum, raportul domnului Zviefca pe care l-am uh, l-am amânat de ieri. Domnule Zviefca, aveți cuvântul. colegi, colegi, e crutco, ponieważ... Mulțumesc, dragi colegi, foarte pe scurt, propunerea de aviz pentru directiva referitoare la combate, combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare. Um, este destul de scurtă, la fel ca și directiva. Comisia Jurii are competența exclusivă pentru um, definirea funcționarului, un subiect important dar noi ne, trebuie să ne ocupăm numai de acest punct. Deci, uh, considerentul 8 și articolul 5 și eu m-am decis să mă refer numai la aceste prevederi referitoare la uh, definiția funcționarului. De la definiție am spus că definiția funcționarului trebuie să includă și definiția unui funcțional, funcționar UE, dar și a unui funcționar na- național, dar și o prevedere care să permită să se cuprindă persoane fizice și juridice care au de-a face cu um, și care au sarcină de a îndeplini funcții publice. Știm că există state membre în care uh, persoane care nu sunt funcționari sunt uh, numite uh, de către stat pentru a îndeplini anumite sarcini. Deci uh, acesta a fost punctul de pornire pentru aviz. Și anume să preluăm definiția din protocolul la Convenția pentru protecția intereselor financiare, mai ales pentru acele unități care au uh, funcții și sarcini publice. Cred că definiția ar trebui să se refere și la acțiunile funcționarilor nu numai în Uniunea Europeană, ci și în state terțe. Pentru că știm că o mare parte a mijloacelor financiare ale Uniunii Europene sunt, uti- sunt uh, transmise, sunt utilizate în exteriorul Uniunii Europene. Știu că definiția din uh, convenție poate nu este suficient de precisă și, drept urmare, sunt deschis uh, la propuneri pe care ați putea să le aveți în acest sens. Al doilea lucru, modificat uh, comparativ cu propunerea inițială a Comisiei este temeiul juridic, dar asta a a avut loc în urma deciziei luate de către comisia noastră de la articolul 322.4 la 83 uh, aliniatul 2 al uh, tratatului. Aceasta a fost modificarea, din câte știți, există numai trei amendamente din partea mea, dar uh, procedura în care suntem împreună cu Comisia Libe și Comisia de Control Bugetar. Este destul de complexă, de aceea am dorit să mă concentrez asupra aspectelor pentru care noi vom fi competenți în cadrul um, negocierilor cu Consiliul. Deci m-am concentrat pe competența noastră avizul nostru, al comisiei noastre, poate să se refere și la alte subiecte, dacă doriți acest lucru. Dacă aveți uh, amendamente pe alte subiecte uh, care nu țin de definiția funcționarului. Bineînțeles că se pot depune astfel de amendamente, dar nu vom mai avea același drepturi ca în cazul definiției. Aș dori să vă spun tuturor de asemenea că raportul uh, com comisiilor competente pe fond, uh, cont și libe, va fi probabil uh, finalizat în octombrie și probabil atunci ne vom reîntoarce la acest dosar. Atât din partea mea astăzi. Aștept pozițiile, observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Sviefka, domnul, doamna Taylor. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Zivska pentru comentariile pe care le-a făcut și pentru amendamente. Doar câteva comentarii subcinte. În primul rând, salut schimbarea temeiului juridic la articolul 33.1, care 83.2, care prevede reguli minime și sancțiuni și știu că Consiliul analizează această posibilitate, deci această schimbare în abordarea lor generală. Referitor la schimbarea definiției funcționarului public, acest lucru trebuie să-l analizez și dacă voi avea întrebări, atunci voi lua legătura cu domnul Zvisca. Mulțumesc, doamna Castex. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, referitor la temeiul juridic, mai avem câteva semne de întrebare Vom discuta probabil cu raportorul și cu raportorii din umbră. Noi suntem în principiu favorabili propunerii venite din partea Comisiei. Este uh, un comentariu care rămâne însă deschis deocamdată. Da, trebuie să vă spun că această comisie a luat o decizie unanimă referitoare la temeiul juridic, nu în urmă cu mult timp. Deci acest lucru a, a fost deja discutat. Uh, ceea ce a dus la faptul că uh, serviciul juridic să nu se mai ocupe de această întrebare, pentru că serviciul juridic nu poate să decidă altceva decât ceea ce a decis ă, comisia noastră, iar comisia LIBE se, ba se bazează pe asta și, de fapt, toată lumea se bazează pe acest ă, temei juridic uh, 83. Am căzut cu toții de acord, suntem deschiși să discutăm asta, dar în principiu doream să vă atrag atenția că am uh, decis acest lucru prin unanimitate. Bun, termenul pentru amendamente 18 septembrie 2013. Avizul va fi așadar uh, avizul îl avem. Bun. Trecem la raportul domnului uh, Karim. Și anume cel referitor la o mai bună reglementare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi este cel de-al 19-lea raport uh, pe marginea mai bunei legiferări. Și am fost uh, din nou numit raportor din partea acestei comisii. Este un adevărat privilegiu și vreau să mulțumesc colegilor pentru această uh, dovadă de încredere renoită care îmi permite să preiau din nou această funcție. Nu am să fac uh, comentarii detaliate care se fac de obicei în dezbaterile prealabile și să vorbesc aici despre nevoia de reformare, un lucru care este de la sine înțeles pentru toată lumea și am făcut deja uh, comentarii pe această temă alături de președinția lituaniană. Este vorba aici în special de un exercițiu pentru a continua munca anterioară de la rapoartele precedente. Este un prim schimb de păreri, însă cred că acum trebuie să trecem mai departe la stadiul de implementare, în special din partea Comisiei. În proiectul de raport am încercat să salut uh, progresele care au fost făcute de Comisie în acest domeniu. În special în ultimii ani, de la raportul Nibler și după adoptarea primului meu raport pentru o mai bună legiferare, s-au înregistrat câteva progrese. În calitate de comisie competentă, cred că ar trebui să tragem la răspundere comisia în legătură cu implementarea acestor programe care vor reforma legislația noastră prin actualizarea și scăderea poverii acolo unde este posibil. Bineînțeles, aceasta este o temă recurentă. Din partea Parlamentului, cred că trebuie să ne utilizăm în continuare imaginația și să ne gândim la noi posibilități de îmbunătățire a procesului legislativ. Cred că trebuie să se recunoască din nou principiul lucrurilor mici care trebuie făcute întâi. Aceasta este o chestiune esențială pentru ca cadrul de reglementare să fie potrivit obiectivelor noastre. Domnule președinte, consider de asemenea că analiza proiectului în cadrul comisiilor trebuie să fie îmbunătățită dacă dorim să ajungem la o etapă a cărții albe în cadrul procedurilor noastre iar actorii implicați ar trebui să aibă capacitatea de a face comentarii pe marginea proiectelor legislative și, într-adevăr, studiul de impact care a fost realizat să țină cont de aceste comentarii. Proiectele legislative cred că ar avea mult de câștigat în acest fel și am putea evita un lobby puternic din toate părțile am văzut uh, dezbaterile politice care au loc uh, în jurul uh, lobby-ului și cred că aceasta ar putea fi o soluție constructivă pentru a rezolva această problemă. Asupra studiului de impact pot să spun că pașii pe care i-am făcut mă încurajează, dar cred că putem merge și mai departe. Studiul de impact și analiza valorii adăugate europene ar putea reprezenta un element bun, dar ar putea merge mai departe pentru a avea o mai mare vizibilitate. De aceea am sugerat ca la conferința președinților de comisii, pe care, domnule președinte, cred, cred că aveți un rol în cadrul acesteia, cred că ar putea analiza această situație și sper ca președintele nostru să aibă succes și să uh, susțină o astfel de îmbunătățire la conferința președinților de comisii. Referitor la implicarea parlamentelor naționale, mai există o măsură suplimentară pe care am propus-o, o recomandare. Cred, într-adevăr, că o îmbunătățire a procedurii cartonașului roșu ar trebui să treacă mai departe, astfel încât parlamentele naționale să aibă mai mare responsabilitate. Trebuie să existe și stimulente pentru exercitarea monitorizării și pentru a ajunge la o adevărată schimbare la nivel european, pentru că altfel uh, nu se vor implica parlamentele naționale în acest domeniu și deficitul democratic în acest domeniu va rămâne ca atare. Iată, domnule președinte, câteva elemente care schițează continuitatea pe care o propun și Salut, bineînțeles, așa cum am făcut-o și în prealabil, comentariile colegilor mei. Vom continua cu aceeași procedură de lucru ca și până acum, și anume să fiu pe cât se poate de deschis negocierii cu colegii. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Jetzt habe ich Mulțumesc, doamna Taylor și apoi doamna Lichtenberger. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Karim pentru prezentarea acestui proiect de raport. Principiul subsidiarității și al proporționalității sunt elemente cheie care trebuie analizate la toate nivelurile, așa cum se arată în raportul domnului Karim. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Sunt de asemenea de acord cu raportorul că, în ciuda unei agende foarte clare, există o confuzie câteodată între schemele existente și numărul mare de comunicări care își doresc un singur lucru și anume o mai bună legiferare. E nevoie de mai mare claritate și trebuie să ne reamintim că a, principiul lucrurilor mici care trebuie să treacă întâi este foarte important. Comisia a îmbunătățit analiza poverii, în special pentru IMM-uri și există cele 10 măsuri pentru IMM-uri care reprezintă un pas în direcția cea bună. Însă e nevoie de măsuri concrete care să aducă beneficii mediului de afaceri. În ceea ce privește studiul de impact, acesta este esențial și poate fi util în procesul legislativ. Însă trebuie să se facă mai multe și susțin decizia Comisiei de revizuire a ghidului său în acest domeniu. Salut raportul domnului Karim și sper că în acest fel să se îmbunătățească procesul de legiferare, Comisia să țină cont de raportul nostru pentru a reduce povara administrativă asupra mediului de afaceri prin proiectele legislative. Mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. Două remarce în primul rând, în ceea ce privește valoarea impactului, eu tocmai vin de la Comisia pentru Transport, unde am fost uh, confruntat cu o evaluare a impactului care era pur și simplu o justificare pentru poziția Comisiei în, în anumite puncte. Ceea ce a solicitat Parlamentul ca evaluarea impactului a fost pur și simplu ignorat. Era vorba despre uh, o fuzionare a, sau de punere la un loc a tipurilor de uh, permis de conducere um, pentru camioane, permis profesional și așa mai departe. Noi am vorbit despre protecție, am vorbit despre practicabilitate, despre ce fel de date ar putea fi stocate pe aceste carduri, pe aceste permise. Uh, iar aceste lucruri nu au fost absolut deloc luate în uh, evaluare de impact a Comisiei și a fost un raport adoptat cu o largă majoritate în Comisia pentru Transport. Atâta timp cât uh, întrebările Parlamentului referitor la impact sunt ignorate, uh, nu putem să uh, să ignorăm acest lucru. O evaluare a impactului bine făcută este un lucru foarte util, dar atâta timp cât ignoră anumite aspecte esențiale, uh, devine o problemă foarte mare, pentru că se face referire la o pseudo-obiectivitate în care sunt pur și simplu ignorate anumite lucruri. O alt, un alt exemplu, o mare dezbatere a uh, acelor gigaliners, giga uh, camioanele de peste 60 de tone s-a făcut evaluarea impactului, dar numai pentru întreprinderi, dar nu pentru toate, numai pentru cele mari. Ceea ce am solicitat noi, ca, de exemplu, ca costurile pentru bugetele statelor membre pentru uh, consolidarea infrastructurii și uzura suplimentară a infrastructurii, pur și simplu nu a fost preluat în evaluarea de impact. Și acest lucru duce la faptul că anumite măsuri de business și care oricum se referă numai la, la un anumit sector al domeniului afacerilor și anume al marilor structuri, e bine, anumite domenii nu au fost uh, preluate și pentru mine asta este o problemă. Da, să spunem, evaluările de impact sunt super și nu mai trebuie decât să votăm uh, ceea ce spune evaluarea de impact. Dacă asta nu are loc cu implicarea și cu participarea Parlamentului, atunci avem o mare problemă și doresc ca această versiune, această variantă să fie abordată. Pentru că nu dorim ca evaluarea de impact să devină un document de justificare a poziției Comisiei. Din acest punct de vedere, voi depune și amendamente în acest sens. Apoi, în ceea ce privește um, acțiunile parlamentelor naționale și cooperarea cu acestea, am discutat aspecte esențiale și am stabilit unele, unii pași din partea Parlamentului European. Deja de două sau trei ori am avut audieri cu parlamentele naționale, au fost prezenți foarte mulți colegi și, în al doilea rând, uh, a avut loc și o bună dezbatere, lucru care trebuie să fie dezvoltat în continuare. Însă aș dori să remarc faptul că avem o greșeală și anume parlamentele naționale nu prea pot să își uh, controleze guvernele referitor la poziția lor în Consiliu. Deci în parlamentele naționale nu se folosesc suficient uh, posibilitățile existente. Mă întreb cum am putea obține asta, pentru că acesta ar putea fi punctul de control care ar trebui să fie cel preferat. Și asta ar duce și la o informare generală în rândul parlamentarilor. Mi se pare ceva important. Dar această a doua etapă, ca reprezentanții guvernelor în Consiliu să fie supuși și, a unui, uh, și unui control parlamentar acasă, să spunem așa, mi se pare important pentru ca ei să nu apere instrumente particular, um, interese particulare în detrimentul uh, interesului general. Asta lipsește până acum și trebuie să intervină ca un element important uh, și trebuie să fie dezvoltat și în, viitoare, în viitor ca un element de control al Consiliului. Mulțumim, doamnă Lichtenberger. Domnul Karim, la final. Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, colegilor pentru intervențiile lor, doamnei Lichtenberger și doamnei Taylor, pentru că au fost comentarii foarte utile. Voi ține cont uh, de ceea ce s-a spus aici și voi prelua multe din aceste lucruri, în special uh, în ceea ce privește impactul asupra IMM-urilor și felul în care o bună parte a poverii legislative a fost creată la, nivel, la nivelul uh, european, însă este o temă recurentă de la rapoartele anterioare și voi continua, bineînțeles, cu aceasta. Doamna Lichterberger s-a referit la studiul de impact Uh, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și, într-adevăr, fără cerința de independență pentru aceste studii de impact, pur și simplu nu uh, obținem uh, un studiu de valoare. Și tocmai asta așteptăm de la Departamentul de Studii de Impact pe care l-am înființat. Și nu mă surprinde, chiar dacă uh, la momentul acesta primim din partea Comisiei studii de impact care uh, nu fac decât să promoveze politicile și deciziile pe care le-au luat ei și nu sunt deloc niște studii independente care să analizeze poziția uh, și proiectele prezentate. Însă, tocmai la asta dorim să ne referim și noi cu aceste noi studii de impact. Și acesta este un element cheie al Parlamentului European să pună sub semnul întrebării rezultatele care ne sunt aduse și prezentate și să căutăm date independente și rezultate independente și aceasta pentru a întări și munca doamnei Nibler în legătură cu studiile de impact și Departamentul pentru Studii de Impact este un lucru pe care îl susțin cu toată puterea și cred că comisia noastră, într-adevăr, poate face progrese și susține acest lucru pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Karim. În ceea ce privește termenul de amendamente, 30 august și acum dau cuvântul doamnei Lichtenberger pentru următorul raport. Mulțumesc! Într-adevăr, rare ori avem vești bune, în special în cadrul acordurilor internaționale, însă de data asta e vorba aici de o excepție, excepții care sunt acordate persoanelor cu dificultăți uh, de vedere sau cu dificultăți de lectură. Și aceasta este o excepție legată de dreptul de autor pentru a garanta un acces mai bun persoanelor care au astfel de deficiențe, pentru a avea acces la literatură și, în general, la informații de tot felul. Este o chestiune foarte importantă pentru mine, pentru că de când Uniunea Europeană a semnat uh, Convenția referitoare la dreptul persoanelor cu handicap. Suntem practic obligați să îmbunătățim și să monitorizăm situația referitoare la accesul acestor persoane la uh, literatură. V-aș ruga dacă aveți ceva de discutat să o faceți în afara sălii, ca să putem continua dezbaterea. După cum spuneam, Uniunea Europeană are un rol important și anume să se aplice această convenție și să supravegheze felul în care ea este implementată. Și la Comisia Jurii am tratat acest lucru și la Comisia PETI. Și poziția a fost foarte clară, la fel ca și la PETI. Era vorba despre principii, uh, și anume, din partea titularilor uh, de drept a existat o rezistență de neînțeles față de această reglementare. Noi am identificat uh, în mod clar puncte care trebuie să fie luate în considerare în acest, în acest acord și în acest contract. Negocierile de la Marrakesh și aș dori să îi mulțumesc colegului, fostului coleg David, David Hammerstein, care m-a informat și a fost uh, prezent la Marrakesh și este prezent și astăzi aici. E bine, îi mulțumesc pentru modul în care a acompaniat aceste negocieri în uh, interesul Parlamentului. Negocierile la început au fost uh, foarte deprimante. Uh, se părea că de la bun început uh, principiul legalității mm, și tratamentul egal al persoanelor cu, cu dizabilități ar urma să fie uh, subminat, dar apoi a avut loc o schimbare. În mod interesant, nu numai uh, statele, nu neapărat statele membre europene au avut un profil pozitiv, ci, de exemplu, a fost Vaticanul la solicitarea noului papă, care a dat o, o, și-a exprimat o poziție foarte clară. Nu sunt eu, în general, o persoană care uh, laudă Vaticanul, dar aici, uh, într-adevăr, a existat un, uh, o influență pozitivă. Noul papă are, în mod clar, o, o poziție foarte clară în acest sens. Apoi, state precum Japonia, Australia, Elveția sau Brazilia au fost uh, motoare ale acestei uh, discuții pentru a se obține o bună reglementare pentru um, persoanele cu probleme de vedere. 75% din ceea ce ne-am dorit a fost obținut. Este foarte important ca ceea ce s-a obținut să fie și uh, pus în aplicare. Și anume, procesul de ratificare procesul de ratificare trebuie să fie inițiat cât se poate de rapid. M-aș bucura dacă și în Parlamentul European acest lucru s-ar putea întâmpla rapid, de la fel și la Consiliu, astfel încât să putem trece la aplicarea a drepturilor pentru uh, persoanele cu deficiențe de vedere. Este prima dată, m-am uitat, am, am făcut unele cercetări, este prima dată când drepturile fundamentale uh, Um, cum ar fi egali, tratamentului, tratamentul egal al persoanelor cu uh, dizabilități. Deci este prima dată când aceste drepturi um, au prioritate față de interesele particulare din uh, economie, din domeniul economic. Și mi se pare foarte important acest uh, lucru. Mi se pare de asemenea important ca noi la Parlament nu numai să ne bucurăm că am reușit ceva, pentru că ceea ce mi s-a spus mie a fost că poziția Parlamentului, faptul că întotdeauna am spus ceea ce solicităm de la acest acord, a fost decisiv pentru rezultatul final bun. Deci putem fi mândri de asta. Însă, mi se pare necesar ca ratificarea și aplicarea acestei reglementări să fie um, promovată. Mulțumesc uh, celor care au fost implicați în acest dosar și care ne-au sprijinit și celor uh, de la Comisia pentru Petiții care a jucat un rol foarte important. Mulțumesc tuturor colegilor și ONG-urilor care au participat cu foarte multă competență. Mulțumim, doamnă Lichtenberger, domnul Berlinguer. Luigi, ai cuvântul. Eh, <coughs> mi sembra che molto, molto giustamente Eva abbia sottolineato il fatto che il Colega noastră a reamintit de rolul important al Parlamentului în cadrul acestui acord și asta pe bună dreptate. Molto convinta della, de, della stessa Eva Lichtenberg che eh, Cred că, tocmai pentru că Eva Lichtenberg, eh, ea însăși a fost foarte mm, angajată în acest subiect și a mm, ajutat eh, cu multe clarificări cu privire la acest aspect. Acum ceva vreme, Uniunea Europeană a fost surprinsă de acest subiect, iar acest lucru nu ne-a ajutat să ajungem la niște rezultate concrete. Desigur, există numeroase relații cu state foarte importante, precum și Statele Unite, și foarte mulți au, fost, um, au avut suspiciuni cu privire la aceste aspecte. A favore dell'accesso dei, dei non vedenti alla lettura Există și un alt motiv pentru care accesul la textele imprimate pentru persoanele cu dificultăți de lectură nu a, făcut, nu a avut foarte multe progrese. Tocmai de aceea am vorbit despre drepturile de autorieri. Se spunea că există un pericol în aceste excepții pentru persoanele cu deficiențe. Mulți consideră că acesta ar putea submina lupta noastră pentru protejarea drepturilor de autor și că ar putea să apară lacune astfel în sistemul nostru de protejare a acestor drepturi. Însă eu cred că avem șanse să atingem niște rezultate pozitive dacă oamenii ar avea o, o perspectivă mai deschisă asupra drepturilor de autor. există noi modalități de a folosi internetul și tocmai de aceea problema copyright-ului este din ce în ce mai complexă. Noi am avut un o părere unanimă în această comisie și cred că acest lucru ne arată un oarecare progres, însă nu este destul, deoarece trebuie să luăm în considerare și tratatele internaționale. Și aici lucrurile s-au mișcat foarte lent și nu s-au înregistrat progrese notabile. Este însă foarte important pentru persoanele cu dificultăți de vedere ca această problemă să fie clarificată. Altfel, informațiile nu vor fi, um, nu vor putea să fie, să ajungă la toată lumea. Există și o contradicție în termeni. Tehnologia a făcut foarte multe pentru ușurarea cititului în rândul persoanelor cu dizabilități. Uh, Acum există foarte multe cărți pe suport um, audio. Aceștia pot să le asculte, nu mai trebuie să le citească. Este o descoperire nemaipomenită. S-au dezvoltat tehnologii, însă acestea nu au fost folosite din cauza drepturilor de autor, pentru că nu li s-a permis acestor persoane să le folosească. Uh, Cred că am, uh, avem deja câteva rezultate în acest domeniu, iar acest lucru este foarte important și comisarul Barnier a avut un rol important în acest sens. Comisia în sine nu a fost foarte încântată de această idee, iar comisarul Barnier a dus lucrurile mai departe. am uh, avut câteva rezultate importante în Maroc, de exemplu, iar um, acestea ne-au schimbat puțin perspectiva. Sunt de acord cu Eva în legătură cu tot ceea ce a spus, a menționat uh, atitudinea papei în acest sens și nu trebuie să luăm, să, să omitem acest aspect. Ca italian, trebuie să vă spun că vizita papei eh, pe insula Lampedusa a fost eh, un mm, gest foarte important din partea lui într-un moment în care rasismul este în creștere, vizita papei în insula Lampedusa a avut un impact foarte mare asupra sensibilizării publicului. Toți cei care s-au înnecat în încercarea lor de a ajunge în Europa și ale căror corpuri sunt încă în Mediterană, uh, a fost o adevărată tragedie. Atunci când vorbim de persoanele cu deficiențe de lectură, vorbim de oameni, de ființe umane. Ele trebuie să aibă un avantaj. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Lichtenberger, doriți să interveniți? Puteți să ne spuneți uh, cum, uh, cum stau lucrurile cu ratificarea? Nu am niciun fel de informații, dar putem să ne interesăm la nivel informal. În principiu trebuie să se treacă pe la Consiliu și să se ajungă la noi. Vom întreba care va fi programul. Uh, vom ruga secretariatul să facă asta și vă vom spune data viitoare. Bun, putem să încheiem cu acest punct, cu această ocazie. Doresc să mulțumesc și eu uh, doamnei Knöfel, care este Uh, lângă mine astăzi pentru că este alături de noi uh, pentru ultima dată astăzi. Uh, va lucra pentru un comisar, deci este ultima reuniune a Comisiei Juri la care participă. A fost o persoană importantă în secretariatul nostru, s-a ocupat de subiecte importante, cum ar fi dreptul comercial european. Pentru noi este păcat că pleacă, dar îi urăm mult succes în continuare și oricum poate că ne vom uh, și revedea. Mult succes! Încă, încă un anunț înainte să continuăm cu reuniunea comună. Avem acum reuniunea comună cu Comisia FEM. La ora 12 vom avea uh, reuniunea uh, comună cu AFCO și LIBE. Uh, um, referitor la programul de la Stockholm. Asta nu are loc aici, deci la 4Q1, deci va trebui să fugim. Și uh, după aceea nu revenim în această sală. 120 de persoane s-au, uh, um, au dorit să participe la audierea din această după-amiază, deci pentru această după-amiază ne vom muta acolo. Deci vă rog să vă luați toate lucrurile. Îi urez acum uh, bun venit colegului Gustafsson uh, și doamnelor și domnilor din, uh, din Comisia FEM. Am să vă dau președinția reuniunii pentru că trebuie să ies pe scurt din sală. Vă rog să încep.